reprezentant și credem că voința politică se va manifesta la summitul de la Madrid și că relațiile cu America Latină vor rămâne pe agenda Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Salafranca. Închidem discuția. Votul va avea loc uh, în, uh, la sesiunea din mai. Tornul de la sedută. În ceea ce privește continuarea ordinii de zi pentru mâine dimineață, miercuri dimineață, v-aș propune de comun acord cu grupurile politice să amânăm până la o proximă ocazie, până la următoarea sesiune, raportul domnului Coțolino în legătură cu protecția intereselor financiare ale comunității și în ceea ce privește lupta împotriva fraudei. Are cineva observații în legătură cu acest punct? Nu există observații în legătură cu modificarea ordinii de zi, așa încât se aprobă această modificare. Mai departe, ordinea de zi prevede declarația înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și uh, politica de securitate, vicepreședintea Comisiei, doamna Ashton, în legătură cu Kyrgyzstanul. Și